So. Da, so. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi și colegi, Înainte de a trece la vot, trebuie să vă mai dau o clarificare. Vă reamintiți cu siguranță că în timpul ședinței de pe 11 mai domnul președinte a impus o sancțiune împotriva colegului Sina Dinos pentru observațiile inacceptabile pe care le-a făcut referitoare la uh, poporul turc în timpul ședinței de pe 9 martie. Luni, 6 iunie, la birou ne-am ocupat uh, de această obiecție și sancțiunea se confirmă îi se va substitui diurna pentru o perioadă de 10 zile uh, domnului uh, Sina Adinos și dar această diurnă îi se va retrage timp de 10 zile. Trecem uh, acum la vot. Procedura este încheiată. Colegul are cu, poate